Declară deschisă ședința suspendată la 26 a 11 -a 2015. Procesul verbal și textele adoptate în cursul ședinței din 26 noiembrie sunt disponibile. Există observații?